Bine, possiamo iniziare. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor. Avem uh, destule puncte pe ordinea de zi. Dacă nu, nu are nimeni nimic de obiectat, haideți să adoptăm ordinea de zi a reuniunii noastre. Văd că nu are nimeni nimic de obiectat. Apoi comunicările președinției, președin, pre, președinției. Ehm, n-am avut nicio reuniune la Strasbourg, eh, deci ultima reuniune a fost eh, pe 25 și 26 aprilie, deci nu s-au adoptat noi eh, rezoluții de urgență. Însă mai am alte două comunicări de făcut. În primul rând, vreau să începem reuniunea de azi exprimându-ne condoleanțele, dar și solidaritatea prietenilor, familiilor, persoanelor decedate ieri uh, uh, în exploziile produse la Surabaya, în Indonezia, de fapt la începutul acestei săptămâni, în care uh, uh victime au fost biserici creștine și recent cartierul general al poliției. Cu cercurile democratice ale Indoneziei, toleranța sa religioasă istorică sunt amenințate de o intoleranță care este în creștere și ne îndreptăm gândurile către victime, familiilor, către familiile lor și uh, sperăm că uh, se vor vindeca în curând toate persoanele rănite în aceste atacuri. O a doua comunicare, după cum știți, ieri uh, s-au petrecut fapte grave în fâșia Gaza, Acum eu ofer doar o scurtă comunicare. Nu vreau să exprim aici judecăți, că nu-i locul în legătură cu deschiderea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Știu că și între noi părerile sunt împărțite, însă ce s-a întâmplat ieri la uh, frontiera cu Fâșia Gaza reprezintă un eveniment foarte grav uh, și uh, pot să spun că a fost o reacție disproporționată a forțelor militare israeliene. Iată, uh, s-au înregistrat mai mult de 50 de victime și circa 3.000 de răniți. Da, bun, uh, s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Indonezia și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat ieri și toate astea merită solidaritatea noastră și îmi permit să vă propun un minut de reculegere. Mersi, euh, prezident. În euh, Da, domnule președinte, am cerut cuvântul, spune domnul Preda, pentru că săptămâna trecută cu mai mulți colegi ai uh, Comisia FED, dar și din Delegația pentru Relațiile cu țările din Asia de Sud-Est, tocmai am fost în Indonezia și unul din subiectele despre care am uh, vorbit acolo cu Barbara Lohbiller și alți colegi de acolo, care au fost acolo, că delegația a fost uh, una semnată, deci am discutat inclusiv uh, despre această amenințare la adresa cetățenilor și din cauza acestui extremism Și iată dovada tristului eveniment despre care ați vorbit. Din păcate, la nivelul delegației Uniunii Europene, Eh, discursuri era ceva de genul că nu se întâmplă nimic, eh, islamul e moderat aici, eh, faptul că într-o provincie se aplică șaria e doar un accident marginal, nu, nu e ceva însemnat și așa mai departe. E inacceptabil să dăm dovadă de atâta superficialitate în evaluarea acestui soi de situații și atunci uh, când vom face debriefing-ul misiunii, aș dori să discutăm serios în legătură cu modul în care se face evaluarea situației la fața locului. Mulțumesc. Sicuramente, onorevole Preda. Bine. Bună dimineața. Așa va fi, domnule Preda. Dacă nimeni nu mai are nimic de spus, trecem la punctul 3 de pe de zi, schimbul de opinii cu domnul Drisel El Yazami, președintele Consiliului Național pentru Drepturile Omului al Regatului Marocului. Uh, privitor, schimbul de vedere privitor la actuale, actuala situație a drepturilor omului în uh, țara sa. Am invitat pe domnul El Niazami pentru a avea un schimb de opinii. E un subiect foarte important și actual și sigur îi suntem recunoscători că astăzi este alături de noi. Acum uh, vă fac o prezentare. Domnia sa e membrul uh, Consiliului Superior al Magistraturii, al uh, Comisiei pentru Apărarea Mediului, face parte din organizațiile societății civile și a participat la COP22 organizată la Marrakesh în 2016. Domnule Elia Zami, comisia noastră este foarte atentă la situația drepturilor omului în Maroc și cred că dumneavoastră veți primi eh, tot felul de întrebări și observații cărora veți avea amabilitatea să le răspundeți, dar înainte de a da cuvântul colegilor mei, sigur că eh, vă dau cuvântul pentru vreo 10 minute ca să ne prezentați pe cât posibil situația actuală din Maroc. Vă rog. monsieur le président, et merci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnelor și domnilor parlamentari, că permiteți acest schimb de opinii privitor la drepturile omului în țara mea. Și vreau, domnilor și domnilor parlamentari, domnule președinte, vreau să vă exprim aici uh, mulțumirile mele și Consiliul Național al Drepturilor Omului, al cărui președinte sunt. E, așa cum se numește în arena internațională, o instituție națională a drepturilor omului și astăzi uh, sunt uh, în lumea întreagă mm, sute de instituții de acest gen, unele acreditate de ONU, noi uh, suntem acreditați, deci suntem considerați ca o instituție pluralistă în ce privește compoziția sa, independentă de puterea executivă și cu acțiune credibilă. Uh, introducerea mea sper că îmi va permite să mă, gândesc la, să mă refer la ultimele evoluții în drepturile omului în Maroc și apoi întrebările și răspunsurile ne vor permite să intrăm în detalii. În primul rând vreau să mă refer la Consiliul Național al Drepturilor Omului și anume, la 1 martie 2018, Jurnalul Oficial al Marocului a publicat o nouă lege adoptată de Consiliul Național al Drepturilor Omului, votată în unanimitate de cele două camere ale Parlamentului din Maroc, și care extinde foarte mult prerogativele acestui Consiliu Național de Drepturilor Omului pentru că acesta va deveni mecanismul național de prevenție a torturii și relor tratamente în virtutea protocolului opțional al Convenției contra torturii. Mecanism de recurs, de asemenea, pentru minori și mecanism de recurs pentru persoanele în, uh, cu dizabilități. Deci vom avea un sistem național de protecție mai extins, mai coerent și în același timp uh, regatul Marocului va putea să-și respecte trei angajamente naționale asumate în materia drepturilor omului și apoi, în al doilea rând, un lucru care uh, va fi de interes pentru domnile voastre, în nivelul înalt de interacțiune, știu că aici sunt și parlamentari marocani în sală, deci nivelul înalt de interacțiune între Parlamentul Marocan și Consiliul Național al Drepturilor Omului. În 2012, Consiliul Drepturilor Omului a adoptat principiile de la Belgrad care uh, se referă la relațiile între instituțiile naționale în materie de drepturile omului și parlamente și, deci, în Maroc avem și un memorandum de înțelegere între cele două camere și instituția noastră națională. În decembrie 2014 s-a semnat acest memorandum și 14 legi mă rog, 8 pentru camera inferioară, 6 pentru prima cameră, ne-au cerut avizul, adică atunci când ei sunt, sunt sesizați cu un proiect de lege în materie de drepturile omului, pot cere avizul Consiliului Național de Drepturile Omului, deci am fost sesizat de 14 ori. Credem că, după, după bilanțul nostru, considerăm că cele două camere asumă și își însușesc aproximativ 30% din recomandările noastre, deci devin legi. Asta înseamnă un nivel înalt de interacțiune și profit de ocazie să mulțumesc Parlamentului Marocan. O altă idee ar fi ca atunci când încercăm să facem un bilanț al uh, pui în aplicarea Constituției din 2011, Constituție foarte avansată în ce privește drepturile omului. Așa, în ce privește aplicarea sa, punct de vedere al, punctul de vedere al Consiliului nostru e că, mă rog, uh, lucrurile sunt și albe și negre și îmi voi permite să revin asupra acestui punct. Putem vorbi de aproape toate uh, legile în materie de drepturile omului care au fost deja votate, însă totuși mai rămân câteva legi importante care încă nu au fost votate. Legile importante, măcar, despre care trebuie să vorbim aici, legea privitoare la Consiliul Superior al uh, Magistraturii, care acum gestionează independent Eh, de către Ministerul Justiției gestionează cariera magistraților. Eh, președintele Panțeri a reamintit că eu sunt membru de drept al acestui Consiliu Superior, eh, compus în majoritatea sa din magistrați aleși. În al doilea rând, acum un an, putem vorbi de crearea unui parchet independent de Ministerul Justiției. Acum e un parchet național independent de un an de zile, independent de Ministerul Justiției Apoi a fost votat statutul magistraților, s-a votat o serie de legi, însă în același timp, mă rog, vor lege de, pentru accesul la informații, lupta împotriva violenței la adresa femeilor, dar uh, cred că sunt două texte de lege importante care încă n-au fost uh, supuse la vot și Consiliul Național al Drepturilor Omului uh, a îndemnat uh, Parlamentul să adopte aceste două legi, uh, în primul rând codul penal și în al doilea rând codul de procedură penală, codul penal astăzi e în fața primei camere a Parlamentului, care a început discuțiile sau discuțiile vor continua zilele următoare. deci codul penal se află acum în mâinile guvernului. Eh, codul de procedură penală, de fapt, și este paradoxal că se discută codul penal fără a avea în față și codul de procedură penală. De aceea, uh, am uh, repetat cererea noastră la adresa Parlamentului uh, marocan. Am spus că e necesar să discutăm și despre codul penal și despre codul de procedură penală la Parlament. O altă dinamică actuală în societatea marocană, faptul că S-au adoptat legi privitoare la toate instanțele de bună guvernare și democrație participativă. Constituția în 2011 prevede o serie de instituții de exemplu, Autoritatea pentru Paritate, lupta împotriva discriminării la adresa femeilor, Consiliul Superior de, al, pentru copii și familie și așa mai departe. Au fost votate aceste legi, însă niciuna din aceste instituții încă nu funcționează și cred că astăzi o autoritate ca cea pentru paritatea și lupta împotriva discriminării sau instituția pentru lupta împotriva corupției sau Consiliul Concurenței, toate acestea trebuie să funcționeze. Uh, trebuie să joace rolul. De exemplu, Consiliul Național al Drepturilor Omului poate juca un rol în acest sens. Un alt element pe care vreau să vi-l semnalez rapid. Știți că în acest an în Maroc va avea loc conferința șefilor de stat, uh, pactul global privitor la migrația legală și sigură în decembrie și de asemenea pactul privitor la refugiați semnalez importanța uh, unor discuții în profunzime între parlamente, dar și între comisie și guvernul marocan în vederea politicii migratorii adoptate în Maroc. Aici sunt trei elemente importante. În primul rând, noile politici migratorii marocane. Tocmai am încheiat uh, cel, cel de-al doilea val de regularizare, reglementare, acum vreo două săptămâni, apoi foaia de parcurs pe care majestatea sa regele a prezentat-o Uniunii Africane, eu cred că trebuie să se aprofundeze lucrurile ce se va întâmpla după summitul UEAU de la Abidjan. Acum uh, se vor apro- se va intra în detaliu cu aceste schimburi de opinii și apoi conferința aceasta de la Marrakesh în decembrie e foarte importantă. În încheierea intervenției mele, domnule președinte, Subliniez trei evoluții sociale importante în societatea marocană care cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai bine ce se întâmplă în Maroc, în primul rând. Nivelul foarte intens al dezbaterilor în chestiuni transversale ale societății Marocului, de exemplu moștenirea, avortul, pedeapsa capitală și așa mai departe. Aici sau mă rog, și libertățile individuale sau libertatea de conștiință și de gândire, în fine, sunt chestiuni foarte sensibile pentru regiunea noastră și dezbaterile sunt publice și cred că aceste dezbateri publice fac parte într-un proces de consolidare democratică în curs. Sigur, uneori uh, există și polemici în acest, par, în acest uh, proces, însă e până la urmă o reacție sănătoasă a societății. Un al doilea element – și cred că vom vorbi despre asta. Nivelul foarte intens al mișcărilor de protest social. Bun, uh, s-au întâmplat lucruri și uh, de acum câțiva ani, dar și recent la, este un oraș în care în acest moment chiar în societatea marocană se produce o mișcare de boicotare a anumitor produse, ale anumitor firme. Nu mă voi referi la Uh, această mișcare ca fiind corectă sau nu, dar oricum este o campanie de succes care ne arată uh, că sunt chestiuni la care autoritățile Marocului ar trebui să fie atente, deci care sunt uh, mijlocele de mediere între societate și stat. Adică azi aceste mișcări de protest social cred eu că arată că nivelul de revendicări și de conștientizare e foarte înalt, adică marocanii cred că au dreptul să aibă drepturi, deci de exemplu, pe internet, 23 de milioane de marocani din 34 de milioane sunt activi pe internet. Mai e și o altă problemă, și anume problema dreptății sociale, adică drepturile economico-sociale. Mai sunt multe de făcut, dar totuși am făcut progrese în ce privește drepturile civile și politice. Astăzi agenda socială este tot mai importantă și, în al treilea rând, în încheiere aș vrea să mă refer și la rolul activ jucat de societatea civilă din Maroc în anumite subiecte uh, foarte importante în dezbaterea publică și politică în Maroc. De exemplu, persoanele în vârstă, SIDA, drepturile omului, Uh, toxicodependența, sunt uh, teme legătură cu care acțiunea publică e deficientă, dar aici societatea civilă ia inițiativa cu acțiuni de zi cu zi uh, foarte inovatoare și mai putem vorbi și de persoanele cu dizabilități. Deci, atâtea probleme noi pentru societatea marocană și trebuie să vorbim despre aceste subiecte. Mulțumesc! Grazie, grazie la sua... Mulțumesc pentru uh, introducere, spune președintele. Acum trei minute, câte... Iată, trei minute are cuvântul domnul Nicolas Bud, care... Va vorbi din partea Marocului. Merci, monsieur le président, messieurs, mesdames et messieurs les, les députés. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Din uh, partea noastră, uh, cred că suntem cât se poate de conștienți de provocările cu care se confruntă Marocul. avem de-a face cu un context geografic uh, uneori instabil și context istoric uh, încărcat. Încercăm să oferim o acompaniere constructivă, um, poate uneori uh, cu atitudine critică, dar întotdeauna critică constructivă în ceea ce privește acțiunile și inițiativele Marocului în, uh, în ceea ce privește drepturile omului. Iar de multă vreme uh, întreținem relații cu această instituție independentă, Consiliul uh, pentru Drepturile Omului. A fost o relație mm, care s-a desfășurat în mai multe dimensiuni până acum. Bineînțeles, am sprijinit această instituție de mult timp. Este o instituție cu care întreținem un schimb de relații uh, destul de, în mod destul de regulat. De exemplu, uh, când Parlamentul European ne sesizează uh, chestiuni individuale, noi ne, uh, ne îndreptăm către Consiliul Național pentru Drepturile Omului pentru a obține mai multe informații. De cele mai multe ori obținem răspunsuri utile. De asemenea, când trebuie să pregătim, um, când urmează alegeri, are loc o cooperare și uh, mai recent, în mod uh, punctual, am uh, discutat cu această instituție în ceea ce privește Sahara Occidentală. Deci, iată, o relație constantă, hrănită și de faptul că avem o reprezentanță la Rabat și, bineînțeles, o relație pe care ne dorim să o continuăm. Și, bineînțeles, ne dorim și să continuăm cooperarea în ceea ce privește um, Consiliul pentru Sahara Occidentală. În ultimii ani, dialogul privind drepturile omului cu Marocul a fost oarecum încetinit uh, din cauza um, relațiilor um, care au încetinit între Uniunea Europeană și Maroc din motivele cunoscute, însă dialogul uh, privind drepturile omului va fi reactivat în contextul și al relansării relațiilor și normalizării relațiilor între Uniunea Europeană și Maroc. Mulțumesc foarte mult! Bine, grație. Mulțumesc. Acum au cuvântul uh, parlamentare. Sunt șapte scriși la cuvânt și vă rog două minute pentru fiecare, nu mai mult. Începem cu domnul Preda, vă rog. Și, uh, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut prezența domnului Elia Zami în comisia noastră, în subcomisia noastră privind drepturile omului. salut acest lucru, în primul rând, pentru că nu cred să existe vreo țară cu care să lucrăm atât de bine în ceea ce privește drepturile omului, cum este Marocul. Am spus-o clar, am avut posibilitatea de a discuta nu numai la Bruxelles, ci și în Maroc și de, fie, de fiecare dată, așa cum a spus-o și reprezentantul SAE, am uh, fost uh, în fața unei deschideri totale de a discuta orice. Uneori există tratamente injuste uh, ale acestei țări. Uh, și aș vrea să spun asta. Și de asemenea, încă un lucru este important. Um, progresul, evoluția în sensul pozitiv al, acestei, uh, al acestui Consiliu Național pentru Drepturile Omului din Maroc. Am uh, cooperat cu mai mulți uh, parlamentari uh, și cu, cu, cu multe parlamente din lume și uh, Marocul este o excepție. Această instituție pentru drepturile omului, care este independentă, este din ce în ce mai uh, uh, solidă și din, um, recomandările sale sunt din ce în ce mai des uh, urmate de autorități. acestea sunt lucrurile pe care doream să le spun. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Arena. Prezident, uh... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Elia Zami, pentru prezentarea dumneavoastră. Ne-am întâlnit în urmă cu chiar două săptămâni uh, pentru a discuta drepturile omului, în special drepturile femeilor situația în Maroc este, și ați spus-o, interesantă din punct de vedere legislativ. Însă, din punct de vedere concret, situația femeilor este îngrijorătoare în continuare în Maroc. Fie că este vorba de reprezentarea pe piața muncii, mai puțin de 27% din femei uh, lucrează, deci uh, rata de participare la Uh, piața muncii este 27%, însă din ce în ce mai multe femei au uh, diplome. Deci, um, și paradoxul este că cu cât au mai multe diplome, cu atât uh, își găsesc mai greu un loc de muncă. Apoi, violența împotriva femeilor um, este în continuare foarte prezentă. Există o lege care interzice asta, însă aplicarea acestei legi pare să fie complicată. Uh, mai ales mijloacele pentru punerea în aplicare acestei legi uh, se pare că lipsesc. Am uh, putut constata că există o lipsă de fonduri pentru uh, refugiile, pentru um, femeile supuse violenței domestice. Deci avem senzația că în ceea ce privește legile se fac progrese, dar în ceea ce privește realitatea sau aplicarea legii nu se progresează. Iar în ceea ce privește um, căsătoriile uh, minorilor, minorelor um, și um, căsătoriile forțate uh, și uh, poligamia, sunt fenomene în creștere. Am vrea să știm ce face Consiliul în acest sens pentru a se împăca legea cu aplicarea ei. M-am întâlnit cu Asma la Alhabet și Fuzia Azuli, uh, două persoane cu viziuni poate diferite, dar care lucrează la um, în domeniul emancipării femeii musulmane în Maroc. Amândouă sunt în dificultăți astăzi. Prima dintre ele a fost uh, exclusă de conservatori și uh, cealaltă știți uh, că asociațiile ei nu mai sunt uh, sub, uh, subvenționate de către statul marocan. Deci există această tensiune între dorința de a face progrese și realitatea de la fața locului. Mă întreb care sunt recomandările Consiliului Național pentru a progresa aici. Hello. Mulțumesc, domnul Ivo Weigel. Bună ziua, domnule Eliazami, bun venit în Parlamentul acesta. Adesea discutăm relațiile Uniunii Europene cu Marocul, știind că Marocul este un partener foarte important pentru noi și că ne interesează progresul acestei țări în toate domeniile, mai ales în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Ați evitat să menționați Sahara Occidentală ca o problemă specifică privind drepturile omului în Maroc. Și nu vreau să vă atrag într-o dezbatere privind o dezbatere politică. Deci nu asta vreau să vă cer poziția dumneavoastră uh, privind uh, hotărârea Curții Europene de Justiție privind Sahara Occidentală. Însă avem aceste două hotărâri uh, ale Curții Europene de Justiție. Să sperăm că va exista o soluție politică susținută la nivel internațional în acest domeniu. Și să sperăm că problema Saharei Occidentale va fi uh, rezolvată um, cu ajutorul Națiunilor Unite. O întrebare concretă. Doamna Asfari Claude Mangin sper că i-am pronunțat corect numele. Este o doamnă care este în greva foamei de o lună și dorește să-și viziteze soțul uh, deținut de autoritățile marocane. A fost expulzată, nu poate vizita Marocul. Soțul său a fost condamnat pe viață împreună cu alți uh, reprezentanți ai, uh, alți activiști pentru drepturile omului al Zahrawi. Um, sunt printre cei care consideră că acest proces uh, a fost injust și ilegitim. Vă întreb dacă cunoașteți acest caz și dacă ați luat vreo poziție în ceea ce privește drepturile ei fundamentale. Mulțumim, doamna Vergea. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Eliazami, mulțumesc, Dris. Dacă îmi permiți uh, uh, să te numesc așa, pentru că sunt cea care te cunoaște de cel mai mult timp. N-am să spun decât timp, pentru că ne-ar face să părem mult mai vârstnici decât suntem. Îți mulțumesc pentru această intervenție a ta care mi s-a părut echilibrată. Aș vrea să încerc uh, să, să uh, vorbesc despre cele două lucruri care m-au marcat. În primul rând, uh, eșecul sistemului în fața drepturilor economice și sociale și ce se întâmplă cu textul de, uh, textele codului penal și codului de procedură penală. Există um, ceva ce a lipsit, uh, Irakul, uh, mișcarea Durif. Este o contestare economică și socială, pentru că este una dintre regiunile cele mai sărace din Maroc. Je ne cesse de faire des lapsus en ce moment, je vais en Tunisie et je parle du Maroc. Je... Fac numai astfel de greșeli. Am fost în Tunisia, am vorbit despre Maroc, îmi cer scuze. Deci este o, o, o regiune Păi, deci mă refer la zona Rif. Este una dintre cele mai sărace din Maroc și situația nu ar fi cum este dacă autoritățile marocane și-ar fi respectat angajamentele în acest domeniu. Un exemplu, în decembrie anul trecut am organizat tocmai aici o reuniune cu reprezentanții Irakului. Uh, autoritățile marocane și presa marocană m-au înjurat, practic. Uh, am fost uh, um, amenințată cu um, sancțiuni din partea Parlamentului European pentru că aș fi organizat o, o reuniune secesionistă. Mi se pare inadmisibil din partea unui guvern, din partea autorităților publice să trateze astfel un deputat european am modul meu de a vorbi, știe toată lumea asta, dar eu respect instituțiile și modul în care ele lucrează. Deci nu am organizat uh, vreo reuniune secesionistă, am organizat o reuniune cu oameni care, da, sunt opozanți ai regimului, așa cum am făcut-o um, și în cazul Tunisiei. De ce povestesc asta? Aș vrea să explic ce s-a întâmplat în mod public un uh, profesor de drept francez a fost prezent și s-a manifestat de la începutul acestei reuniuni pentru a, practic, împiedica desfășurarea ei. Apoi am aflat că acest domn scrisese uh, un, uh, o carte în care uh, îl prezenta pe Assad tatăl uh, ca pe un model al panarabismului. Este un susținător al regism, regimului și nu a suportat uh, că i-am cerut uh, să părăsească sala și s-a uh, dus imediat la reprezentanții agențiilor de presă marocane pentru a se exprima. De altfel, nu pot decât să-i mulțumesc pentru că a făcut foarte multă publicitate pentru această reuniune. Însă, de ce vorbesc despre asta? Este vorba de libertatea de exprimare și cred că avem uh, o problemă. Regiunea RIF, peste 500 de persoane arestate, dintre care 50 de uh, minori, sunt ataca, um, acuzați de terorism, de deci secesionism. Uh, și nu are nimic de a face cu reprimarea pe care o suferă. Uh, mai mulți uh, jurnaliști au fost uh, arestați, jurnaliști străini, dintre care jurnaliști ai The Guardian și a France 24 au fost deținuți și li s-a interzis accesul în acest teritoriu. Eu cred că Marocul face progrese. Voi încheia imediat, domnule președinte. Uh, Există în continuare diferențe foarte mari între textele legii și practică, însă cred că multe ONG-uri, uh, Amnesty International, de exemplu, se îngrijorează în ceea ce privește ce se întâmplă acum în Maroc, în ceea ce privește regresul drepturilor omului și mai ales a libertății de exprimare. Și nu ar trebui ca regiunea RIF să fie exemplul negativ. Știu că aveți o sarcină dificilă, dar Cred că este un semnal de alarmă uh, la care trebuie să fim cu toții foarte atenți. Domnule președinte Panțeri, aș dori să vă rog uh, să organizați o nouă reuniune cu uh, reprezentanții ONG-urilor și organizațiilor internaționale pentru a putea arăta că avem un discurs rezonabil și echilibrat, așa cum am făcut-o dintotdeauna, chiar și ultima dată când l-am primit pe domnul Elia Zami. Mulțumesc, uh, Barbara Lochbiller. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Elia Zami, pentru prezență. Ne bucură că ați uh, ratificat în uh, Maroc Convenția Antitortură. Aș avea câteva întrebări în ceea ce privește implementarea. De exemplu, aveți o Constituție bună. În Constituție sunt prevăzute o serie de libertăți fundamentale, cea de exprimare și de asociere. Cu toții am salutat asta când ați fost prezent alături de noi alte dăți. Acum, din partea raportorului special al ONU și a Federației Internaționale pentru Drepturile Omului, aflăm că uh, practica în Maroc pentru a se garanta aceste libertăți nu este ideală și că aceste drepturi sunt încălcate în uh, general, există, există un raport din partea FIDH, deci Federația Internațională pentru Drepturile Omului. Este un document foarte bun care ne arată că drepturile omului uh, se uh, deteriorează. Asociațiile au probleme în a se înregistra și când vor să organizeze evenimente sunt împiedicate. Puteți să comentați pe acest subiect și puteți să ne spuneți ce face instituția noastră practic pentru a răspunde la această problemă cu care se confruntă ONG-urile, și anume faptul că sunt blocate de autorități. Um, personal de la Human Rights Watch și Amnesty International au, um, au, a fost expulzat din Maroc. Ambele organizații um, nu mai pot lucra. Dumneavoastră și instituția dumneavoastră ați făcut ceva pentru a Uh, face în așa fel încât aceste uh, instituții să se poată întoarce, să poată lucra din Maroc. Ați spus că există o dezbatere în Maroc privind uh, justiția socială și încercește drepturile economice și sociale. Cred că este un element pozitiv. Colegii au vorbit deja despre situația din regiunea Rif. Puteți să ne spuneți ce poziție aveți față de această situație și v-ați gândit să acționați ca mediator între stat și protestatare acolo? Apoi, persoane individuale, uh, precum Nasa Țafțarii, uh, din uh, această regiune um, s-au confruntat cu um, reacții dure din partea autorităților munca activiștilor pentru drepturile omului sunt foarte, e foarte importantă. Aș vrea să mă refer la două cazuri. Mustafa Daini și Asis Pucici, de asemenea Amini Lamkalah, cu toții se ocupă de drepturi economice, sociale și culturale și au fost deținuți pentru 10 luni și pentru un an respectiv. Îi, îi ajutați pe acești oameni? Este și că, o întrebare către SAE. Urmăriți cazurile individuale ale activiștilor pentru drepturile omului, faceți vizite în închisori și monitorizați uh, procesele? Încă o întrebare. Cazul Sine El Abdine Erari, care a mers la mormântare a tatălui său din Maroc. El face parte din Asociația Marocană pentru Drepturile Omului. A fost membru fondator și a părăsit Marocul uh, pentru a merge la Paris, uh, temându-se că va fi arestat. S-a întors pentru înmormântarea tatălui său și a fost arestat la aeroport. Ne puteți spune ceva despre situația sa? După cum spunea și doamna Vergea, îmi amintesc foarte bine când am avut ultima dezbatere cu dumneavoastră, a fost interesant, dar reuniunea s-a organizat în așa fel încât presa marocană a părăsit sala când am discutat uh, cu ONG-urile uh, pentru drepturile omului uh, din Maroc. Noi la secretarat cred că nu a fost corect. Ar trebui să ascultăm toate părțile și munca um, ONG-urilor independente este importantă pentru noi. Sper că vom avea timp să discutăm despre asta de data aceasta. Mulțumesc! Eh, vi chiedo di essere più brevi. Eh, onorevole Sargentini. Vă rog, mai succin dacă se poate. Doamna Sargentini. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, începând cu octombrie 2016, situația a degenerat în regiunea RIF au fost uh, demonstrații care au fost reprimate de către guvern. Au existat uh, în continuare multe arestări. Uh, domnule Iazami, organizația dumneavoastră în iulie 2017 a spus că se vorbește despre martiri pentru că au existat torturi în închisoare. Catipirii, deputat european, nu a putut să uh, viziteze Abu Saima cu câteva săptămâni în urmă, s-a interzis accesul uh, unor uh, funcționari internaționali în această regiune. Ar fi putut să informeze despre situația la fața locului, nici jurnaliștii uh, străini nu au acces în această regiune. Aș vrea să știu care este situația în clipa de față, ce se întreprinde pentru ca cei care se află în închisoare să, fi, să fie măcar protejați și să aibă șansa să fie puși în libertate. De asemenea, cum se aplică dreptul la a protesta. Deci, mulțumesc, doamna Miranda președinte, vă spun bun venit în Parlamentul European. În ce privește monitorizarea situației drepturilor omului, există mari preocupări în Parlamentul European în ce privește această regiune, dar de asemenea în legătură cu uh, actele de uh, tortură împotriva deținuților. Cum se aplică până la urmă convenția care interzice uh, tortura? Am văzut uh, ce uh, pronunțări au avut judecătorii față de cei acuzați, în niciun caz nu au fost uh, niște decizii juste pentru că există și un prizonier politic care acum două săptămâni a dispărut deja, familia sa nu are nicio informație despre el, nici uh, organizațiile care apără drepturile omului nu au informații. Este un uh, prizonier, vă voi comunica ulterior numele domniei sa cum a spus și de ce doamna Claude Manjan nu are posibilitatea să-și viziteze soțul în închisoare, pentru că există deputați din patru grupuri parlamentare care se interesează de situația unui cetățean francez care este căsătorit cu persoană din uh, etnia Sahavabi și care este împiedicat să părăsească uh, Marocul. Noi cunoaștem uh, o serie întreagă de cazuri coordonator a unor organizații care sunt împiedicați să viziteze Marocul și Există susținere pentru populația Sahabi și în uh, Belgia, Franța, uh, care um, au fost uh, până la urmă expulzați din Maroc. Deci, noi suntem foarte preocupați de soarta acestei populații. Delegația unei asociații de susținere a etnicilor sahabi care se află într-o tabără de refugiați, cunoaște cazuri tragice și Sigur, nu avem nimic împotriva Marocului. Ne dorim ca Marocul să aibă o evoluție democratică. Eu nu vorbesc uh, în numele uh, Spaniei acum. Pentru că și în Spania există cazuri în care uh, libertatea de exprimare uh, nu poate fi exercitată. Dar vorbesc în numele populației sahfa Fabi și exprimăm preocuparea, tot așa cum și Națiunile Unite o fac în legătură cu destinul acestei populații, în legătură cu faptul că nu se aplică Convenția împotriva torturii. Situația este foarte gravă. Există și această grevă uh, a foamei în care uh, a intrat o femeie. Există uh, strămutări um, pe distanțe foarte mari um, în rândul acestei etnii. Situația este foarte gravă și ne-am dorit un dialog cu dumneavoastră, ne-am dorit posibilitatea să vizităm uh, situația celor care se află în închisorile din Maroc. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Bult. Puteți răspunde cu da sau, da sau nu la întrebările care au fost adresate? Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde cu da în legătură cu uh, cele două cazuri care au fost menționate. Dacă voi primi informații suplimentare, voi putea să mă refer și la ele. Dar uh, orice caz uh, individual care ne-a fost semnalat uh, a fost analizate noi la nivelul Consiliului pentru protejarea drepturilor omului pentru a vedea care este situația respectivelor persoane și în numeroase cazuri aceste demersuri au fost fructuoase, am obținut până la urmă informații. Deci răspund da, există un schimb de informații între noi și Consiliul Internațional pentru Drepturile Omului. Dar în ce privește cele două cazuri specifice, um, voi uh, solicita informații suplimentare, nu pot să răspund acum. că vi per... Da, Spune președintele, vă vom transmite toate documentele ca să cunoașteți mai îndeaproape situația. Oricum, acum, domnule Eliazami, vă dau răspundul, dar nu mai mult de 10 minute, că suntem în criză de timp deja, dar v-au fost adresate multe întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru întrebări și uh, noi suntem uh, profund preocupați uh, de această situație și primul Uh, Consiliu pentru Drepturile Omului în uh, 1993 la Viena deja s-a ocupat de aceste probleme. E normal să ne ocupăm de drepturile omului în Maroc, așa cum ne preocupă situația din uh, toate locurile de pe planetă. Deci, pentru mine nu există probleme dificile au întrebări dificile din acest punct de vedere. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru susținerea de care am beneficiat și am putut cu sprijinul Comisiei Europene să dezvoltăm un program amplu cu partenere pentru apărarea drepturilor omului. Dorim să devenim parteneri în acest domeniu. Noi credem că trebuie să existe un proces de reformă în țara noastră pentru că știm că am suferit în urma cazurilor de încălcare ale drepturilor omului și înainte ca domnul Bulș sau alții vor decide să-și schimbe strategia, noi știm că mai avem încă enorm de multe lucruri de făcut în Sahara Occidentală și în această regiune pentru a ne reforma. Eu îi mulțumesc și doamnei Marie Cristin pentru demersurile făcute și eu cred că uh, Uh, în toate chestiunile care vă preocupă, uh, suntem dispuși să analizăm situația, începând cu octombrie 2017 uh, am înființat o comisie care analizează diversele cazuri și este în contact și cu familiile care au avut victime. Am avut cinci uh, misiuni de investigație în legătură cu uh, cazul uh, unui uh, protestatar care a decedat. Din noiembrie 2017 uh, nu au existat cazuri care să nu se afle în atenția noastră, pentru că până la urmă și uh, prin Facebook se uh, răspândesc informațiile. Deci vă spun că în ultimele șase luni, manifestațiile au fost pașnice, ceea ce înseamnă o dovadă incontestabilă că există uh, libertatea de plină de a protesta pașnic. Și uh, știți că uh, a existat și uh, o oficiu de poliție care a fost incendiat din acel moment, de când au început arestările, au existat până la urmă 283 de arestări. Și pot să vă spun în legătură cu fiecare din cei 281 de arestați ce s-a întâmplat. 41 dintre cei arestați au fost min, uh, minori. 41 de minori care se află în centrele de detenție pentru minori, nu în închisorile obișnuite. Și avem uh, și trei avocați uh, care uh, sunt observatori pentru noi. Familia Hasima, care s-a deplasat spre Casa Blanca a putut închiria un autoturism la cererea noastră pentru această deplasare. Noi vizităm cu regularitate pe cei care sunt uh, arestați în închisoarea Haisma din Casablanca. Deci, știind aceste lucruri, problemele legate de revendicările socioeconomice ale populației, um, situația este incontestabilă, pentru că există regiuni foarte sărace în Maroc, dar este clar că în nume Dincolo de ceea ce s-a întâmplat în Hasima, populația marocană își dorește justiție socială. Este incontestabil acest lucru. Care este provocarea în fața căreia se află țara noastră? Noi uh, dorim să rezolvăm marile provocări în colaborare cu Uniunea Europeană și marea provocare este integrarea tinerilor noi uh, avem, uh, din acest punct de vedere, o situație specială, ca și Tunisia, și uh, dorim să conlucrăm cu Uniunea Europeană pentru a rezolva această problemă. Deci există în paralel și un program de dezvoltare economică. Fără acești doi piloni, nu cred că vom reuși munca noastră este de a dezvolta democrația participativă, pentru că eu cred că o parte din tinerii care uh, sunt în clipa de față reținuți uh, ar fi putut să beneficieze de programe care nu au fost transpuse în practică și din acest punct de vedere este nevoie de mediere. Problema Saharei Occidentale. Știu că există un mecanism politic, un proces uh, politic uh, care se află în derulare Sigur că ar avea nevoie de mai mult timp pentru a discuta aceste aspecte. Există două comisii regionale care mm, lucrează în Alaion și Dahla. Doamnă deputat, vă pot spune că uh, instanțele internaționale verifică până la urmă activitatea noastră, inclusiv Consiliul de Securitate, care salută profesionalismul și seriozitatea activității noastre. Raportorul special pentru combaterea torturii, doamna Mogherini, înaltul comisar pentru drepturile omului, au recunoscut Uh, activitatea noastră credibilă și independentă uh, pe care o desfășurăm și în regiunea Saharei. Și un alt element, mm, cer scuze, dar trebuie să o spun pentru că mi-ați adresat uh, o întrebare. Prezentarea pe care ați făcut-o în legătură cu situația din Zig a fost incompletă. Acești oameni sunt acuzați că în 2010, în cadrul unui protest social, uh, au fost uh, și incidente violente, 11 persoane uh, din rândul forțelor de ordine au fost ucise. Asta este judecat. Eu vă spun că Uh, acestea sunt acuzele și sigur că vinovații se află în fața unui uh, tribunal militar. Consiliul pentru Drepturile Omului a spus că civilii nu trebuie să fie judecați de către un tribunal militar, deci s-a schimbat din acest punct de vedere demersul, acum sunt judecați de către instanțe civile. Vom uh, continua să îi vizităm, să vedem care este evoluția. Pentru uh, doamna Monșa, legea privind prizonierii din uh, Maroc prevede dreptul uh, ca soția să-și viziteze soțul. Deci este un articol din legea privind drepturile prizonierilor. Nu putem aplica până la urmă uh, o dublă măsură. Ea vizitat, uh, și-a vizitat soțul deja de 30 de ori. Uh, nu mai are dreptul acum. Și există și alte uh, rapoarte în care noi informăm despre aceste situații. Voi uh, încheia încă două minute, vă rog. O întrebare esențială. Legalitatea parității. E clar că este uh, o chestiune uh, esențială de a integra pe tineri. Trebuie să existe respectarea parității uh, confesionale, dar sigur că există și uh, cazuri de discriminare. Și doamna Arena a spus la un moment dat că uh, și femeile din Maroc acum au posibilitatea să studieze și în ce privește diplomele universitare, deja procentajul femeilor uh, este uh, uh, ridicat. Eu cred că problema parității din acest punct de vedere este încă importantă. Am elaborat un raport, sigur că ne dorim ca și guvernul să facă din integrarea tinerilor o prioritate absolută. Și mai dați-mi voie să fac o observație care mi se pare a fi esențială. cum putem reforma uh, situația uh, uh, la granița cu Tunisia, pentru că procesul democratic este unul care se derulează de-a lungul mai multor decenii, dacă nu secole. Deci, este o opțiune Este opțiunea monarhiei noastre, pe de altă parte opțiunea cetățenilor marocani de a se reforma. Noi ne dorim să parcurgem acest un drum cât mai repede, dar dorim să fim un partener pe picior de egalitate. Deci, va trebui și dumneavoastră să conlucrați mai strâns cu colegii parlamentari marocani. Bun, eu cred că uh, aprofundarea colaborării parlamentare este astăzi o necesitate. Vă mulțumesc, uh, cer scuze că am avut o intervenție atât de lungă. Prima. Președintele, mulțumesc. În concluzie, trei lucruri. Cred că am bine am făcut când am organizat această Uh, discuție și întrebările puse îmi spun că am avut dreptate. Vom elabora și noi, vom scrie o scrisoare și o vom trimite autorităților din Maroc și vom semnala aceste cazuri inclusiv cazul acestei doamne care nu reușește să-și uh, vadă soțul aflat la închisoare. Deci să ajutăm și noi să se aplice normele deja prevăzute de legislația din Maroc. În al doilea rând, ce a mai rezultat din această dezbatere e că dumneavoastră aveți o sarcină importantă și anume ca întotdeauna în fiecare zi să explicați autorităților marocane și opiniei publice că trebuie să învețe democrația și drepturile omului, că sunt lucruri fundamentale. Și apoi dau curs acestei propuneri a doamnei Verja și cred că în al doilea semestru al acestui an vom organiza și o dezbatere cu ONG-urile din Maroc ca să avem uh, cât mai mult echilibru și să cunoaștem lucrurile astea în detaliu. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Thank you.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 prezentarea unui studiu pe tema sancțiuni țintite față de președintele se întrerupe nei confronti de indivizi. Deci, sancțiuni față de persoane responsabile de grave încălcări ale drepturilor omului, impact, tendințe, perspective la nivelul Uniunii Europene. Avem alături de noi pe autoarea studiului doamna profesoară Clara Portela de la Universitatea din Valencia, care ne va prezenta câteva din principale date din, uh, din studiu și va încerca să ne uh, înfățișeze și recomandări și concluzii în ce privește caracteristicile și criteriile unei politici a Uniunii Europene potențial eficace în ce privește sancțiuni contra persoanelor fizice. Uh, deci aveți uh, cuvântul, doamnă, 10 minute, vă rog. Mulțumesc. Going to be very brief because I O prezentare scurtă pentru că am înțeles că nu prea avem timp la dispoziție, deci voi începe cu o prezentare a dimensiunii juridice, a sancțiunilor impuse împotriva persoanelor acestora pe baza încărcărilor drepturilor omului, apoi dimensiunea politică și apoi câteva cuvinte despre uh, plusurile și minusurile posibilei adoptări a legislației, așa numite Magnitsky. Oh. Targeted sanctions. În primul rând, sancțiuni țintite împotriva unor persoane fizice, impunerea acestor sancțiuni e deja o practică îndelungată în Uniunea Europeană, reprezintă un uh, subtip foarte frecvent de sancțiuni țintite și în mod normal vin sub forma interdicției vizelor și apoi înghețarea uh, veniturilor și bunurilor uh, legate de o listă neagră. Uh, un regim standard și autonom de sancțiuni UE trebuie să includă una din aceste uh, sancțiuni. Sancțiunile țintite sunt diferite de sancțiuni generale, care înseamnă o întrerupere completă a finanțării și comerțului între țintă și emițător și o întreagă țară. Sancțiunile țintite, pe altă parte, sunt în practic și minimizează efectele umanitare și uh, se îndreaptă împotriva persoanelor fizice responsabile de infracțiuni. So, um, even within the, within... Chiar și în cadrul uh, domeniului sancțiunilor țintite, Totuși putem uh, face distinție între diverse tipuri de discriminare, putem uh, vedea că sancțiunile țintite împotriva persoanelor fizice sunt practic cele mai discriminatorii, cea mai țintită forma sancțiunilor. Începem cu o prezentare a dimensiunii juridice. Sancțiunile împotriva persoanelor fizice sunt impuse pe temei juridic al articolului 215 al tratatului privitor la funcționarea Uniunii Europene, însă impunerea sancțiunilor împotriva unor persoane fizice a creat dificultăți la nivelul Uniunii Europene, începând cu sentința CADI din 2008. Sunt convinsă că cunoaște acest, acest caz. vorba de faptul că au uh, sporit, uh, a sporit numărul de procese în fața instanțelor europene. Până în 2014, cazurile privitoare la uh, măsurile restrictive au înlocuit cazuri privitoare la, con- la concurență în ce privește frecvența lor în fața instanțelor europene. E vorba de cel faptul că acum ele ocupă locul 2 în acest clasament al cazurilor judecate în instanțele europene. Ce e îngrijorător aici nu e faptul că au crescut, a crescut numărul acestor cazuri, ci că în uh, anii după sentința CADE, Consiliul a pierdut aproximativ două treimi din aceste uh, cazuri mm, și instanțele au dat sentințe în favoarea reclamanților. Surse din Consiliu ne spun că această tendință s-a inversat în 2015, în care Consiliul a început să câștige mai mult de două ori mai, mult, uh, de, uh, mai multe cazuri decât pierdea până atunci. Uh, efectele acestor uh, procese au fost că, în primul rând, s-a îmbunătățit uh, practica listelor. Uh, listele sunt mai bine sprijinite prin probe decât până acum, tocmai pentru că ideea e de a avea temeiuri mai sigure în aceste cazuri, în eventualitatea unui posibil proces. Apoi, a existat și o tendință de a defini în mod mai larg uh, criteriile pentru alcătuirea listelor. Tocmai pentru a evita riscul atacului în instanță. Apoi trecem la dimensiunea politică. Uniunea Europeană adesea impune sancțiuni ca reacție la încălcări grave ale drepturilor omului, dar asta o face alături de SUA. Deci o aliniere între Bruxelles și Washington, uh, aliniere foarte frecventă, deși sunt și diferențe la nivel regional, de exemplu în America Latină alinierea nu e atât de frecventă decât în alte părți ale lumii, apoi uh, e și o aliniere uh, foarte strânsă între Bruxelles și Canada, mă rog, Ottawa. Uh, când e vorba de a impune sancțiuni. Deci, în domeniul sancțiunilor uh, pentru încălcări ale drepturilor omului, vedem că numărul uh, de sancțiuni pentru care se invocă o încălcare a drepturilor omului e destul de ridicat. Însă se pare că nu e motivul cel mai important utilizat pentru impunerea interdicției vizelor. Avem aici o prezentare succintă a acestor practici. Putem vedea că deja în 1995 UE a reacționat cu impunerea unei interdicții a vize, acordării vizelor la adresa regimului din, de la Ceaură din Nigeria după ce au fost executați un număr de apărători de drepturilor omului, alte cazuri faimoase sancțiuni impuse asupra Belarusului în 2004, uh, pentru că pur și simplu dispăruseră trei membri ai Parlamentului și un jurnalist, apoi mai recente cazuri uh, Iran 2011, Burundi și Venezuela. Uh, în, în ultimii doi ani de zile, să zicem. În ce privește persoanele care sunt țintite care să facă obiectul interdicțiilor. Vedem că marea majoritate a persoanelor care apar pe liste au legătură cu autoritățile oficiale și uh, e și o tendință în scădere în ce privește localizarea și ierarhia acestor persoane ale căror nume apar pe listele negre. În ce privește mm, eficiența acestor sancțiuni, e comparabilă în general cu cea a sancțiunilor de nivel general. Acest nivel de eficiență e localizat între 20 și 30% maxim, însă, în ciuda unei tendințe în creștere în ce privește individualizarea sancțiunilor, sunt puține exemple în care comportamentul persoanelor țintite a fost afectat astfel încât uh, au fost incitate să mm, respecte scopurile celor care au impus uh, sancțiunilor, sancțiunile și niciunul din aceste cazuri uh, nu s-a referit la cei care au încălcat de omului. Da, interesant de constatat aici că apărătorul drepturilor omului Uh, Andrei Sanikov aflat în exil, deci din, cetățean din Belarus, a spus că sancțiunile au fost uh, foarte eficiente, uh, au protejat persoanele aflate în închisoare. Domnul Sanikov a spus chiar că probabil sancțiunile impuse de Uniunea Europeană i-au salvat viața. Deci, aici avem mărturia lui Andrei Sanikov spune că pe când se află la închisoare, atitudinea gardienilor s-a schimbat după ce UE a amenințat cu sancțiuni că oamenii se temeau să fie puși pe lista neagră și imediat după ce UE a impus uh, sancțiuni împotriva unor uh, oameni de afaceri uh, sau apropiat regimului, s-au început uh, procedurile pentru eliberarea sa. Ajung la final și anume posibilitatea de a se adopta așa numită legislație Magnitsky. În fine, legea inițială, Magnitsky, a fost adoptată în 2012, după, cum știți, după dezvăluiri privitoare la torturarea și moartea în închisoarea lui Sergei Magnitsky, un avocat care a dezvăluit uh, cazuri de corupție la nivel înalt uh, în Rusia. Eh, era vorba în legislație de punerea pe lista neagră a celor implicați în eh, asasinatul domnului Magnitsky și eh, persoanele de pe lista neagră nu pot intra în Statele Unite și nu pot avea acces la piețele financiare din SUA și să dețină proprietăți acolo. Mai recent a fost adoptată o nouă lege numită Global Magnitsky Act, legea globală Magnitsky, prin care se încearcă promovarea la nivel internațional uh, a mm, acestor liste negre. Deci e un concept similar uh, cu prima legislație, dar nu se mai concentrează doar asupra Rusiei, de aceea se numește globală. Deci persoanele de pe lista neagră sunt uh, în total 13 provenind din uh, mm, diferite țări. Avem aici un tabel cu prezentarea generală a țărilor care au adoptat lista Magnitsky sau legea Magnitsky în Europeană vedem că toate cele trei țări baltice au adoptat uh, legea Magnitsky, Regatul Unit a adoptat de asemenea și anul trecut și Canada a adoptat o legislație similară. Deci, care ar putea fi avantajele, mă rog, plusurile și minusurile, de fapt, uh, dacă e să le examinăm a posibile adoptări a unei legi Magnitsky, Bun, eh, la plusuri vedem că unul din avantaje ar fi că o listă, o lege Magnitsky ar însemna o decuplare a infracțiunilor referitoare la încălcarea drepturilor omului de alte eh, genuri de infracțiuni care nu ar declanșa sancțiuni. Eh, legea Magnitsky este o măsură uh, foarte bine țintită, cu o listă uh, Ehm, iată, s-a spus că din cei 143 de milioane de cetățeni ruși, doar 18 au fost puși pe o listă neagră. Valoarea unei liste Magnitsky e și efectul său de, de, de preîntâmpinare la adresa unor uh, posibile încălcări ale drepturilor omului și, de asemenea, putem vorbi de o valoare adăugată în lupta împotriva corupției, deci nu, nu e vorba de un instrument uh, menit exclusiv uh, de a se ocupa de încălcarea drepturilor omului, ci are și o dimensiune anticorupție. Și, în final, adoptarea acestei liste ar uh, însemna o aliniere mai strânsă cu tra- partenerii transatlantici. În ce privește minusurile adoptării unei asemenea legislații, în primul rând, valoarea adăugată ar fi relativă, în sensul că adoptarea unei asemenea liste de tip Magnitsky nu ar permite Uniunii Europene să uh, întreprindă măsuri pe care încă nu le uh, întreprinde la ora actuală. Uh, că oricum dacă se comite o încălcare gravă a, a drepturilor omului și Uniunea Europeană vrea să întocmească o listă neagră, poate să facă. Uh, și dacă nu există un regim pentru o anumită țară, se poate crea un nou regim. O altă problemă în legătură cu adoptarea naționalistă e că, mm, în mod contrar față de un regim pentru o anumită țară, uh, ar fi o listă deschisă și sancțiunile ar fi deschise, adică Regimul special pentru anumită țară poate, se poate încheia după ce dispar măsurile pentru impunerea anumitor sancțiuni. Dar în cazul unei legi de tip Magnitsky, po- poate apărea o situație în care uh, unele persoane sunt incluse pe listă însă apar tot mai multe persoane care pot fi incluse pe această listă neagră. Deci uh, ar fi un regim uh, care ar fi deschis și ar fi dificil de încheiat uh, lista. Și apoi este și riscul ca persoana țintită să reacționeze în sens contrar. Deși vorba doar de anumite persoane care apar pe o listă neagră, aceste persoane adesea au legături cu autoritățile unui stat, astfel încât și autoritățile unui stat se percep ca fiind afectate de această listă neagră. Vă mulțumesc cu asta pentru atenție. Am încheiat. Grazie, grazie per questa... Mulțumim, spune președintele, mulțumim pentru prezentare. Avem alături de noi și pe domnul Gerald Reagan, care este director adjunct al Diviziei Sancțiuni a Serviciului de Acțiune Externă. Îi dau cuvântul, dar succint, vă rog. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a mă adresa dumneavoastră în această dimineață și mulțumesc și pentru prezentare. Um, trei puncte aș dori să abordez pentru că nu am timp să mă refer la întregul material din raportul uh, doamnei Porteia. Deci trei puncte. Bineînțeles, uh, voi răspunde și la întrebări cu plăcere în cazul în care ele există. În primul rând, sancțiunile sunt un instrument pentru a atinge obiective uh, Uh, de politică externă, dar nu sunt o politică în sine. Sunt una dintre opțiuni pe ca, de care dispune Consiliul pentru a-și atinge obiectivele. Din acest motiv, întotdeauna trebuie să decidem dacă să impunem sancțiuni și de care. În contextul unui anumit tip de regim, în contextul unei anumite situații privind drepturile omului e foarte dificil să discutăm la nivel abstract de, despre sancțiuni. Trebuie să analizăm circumstanțele specifice dintr-o țară specifică. Ce poate funcționa cu un regim și cu un sistem politic ar putea să fie contraproductiv pentru altul. Tocmai de aceea discuția privind aplicarea sancțiunilor și tipul sancțiunilor trebuie să fie bazată pe uh, informații de la cei care cunosc anumite țări. Deci șefii de misiuni uh, din delegațiile UE și din statele membre, SAE, statele membre, dar și alți actori, inclusiv ONG-uri. În al doilea rând, așa cum spunea și uh, doamna Portea, sancțiunile UE uh, sunt uh, supravegheate de instanțele europene pentru a se asigura conformitatea cu uh, respectarea drepturilor omului. Ceea ce înseamnă că multe elemente pot fi aduse în fața instanței, nu numai motivarea, ci și chestiuni procedurale, proporționalitatea și așa mai departe. Sunt chestiuni abordate de instanțe și care au fost abordate în instanță, iar în, de cele mai multe ori uh, uh, instanțele sunt mulțumite de motivația uh, oferită și de respectarea procedurii. În ceea ce privește ideea unui act normativ Magnitsky, asta nu ar schimba capacitatea Consiliului de a răspunde la încălcările drepturilor, drepturilor omului. Consiliul a făcut asta de-a lungul anilor recent se combină asta chestiunea drepturilor omului cu subminarea statului de drept și al democrației. Ne întrebăm dacă este adecvat să se separe drepturile omului de, cele, de aceste celelalte uh, subiecte sau dacă ele trebuie văzute ca un tot unitar. În acest moment, uh, SAE nu are o poziție referitoare la un ev- eventual uh, act normativ uh, orizontal Magnitsky. Cred că este nevoie de mai multe dezbatere pentru asta, însă pentru a um, uh, vă dau un exemplu de evaluări necesar, suplimentare necesare. Se spune în raport că Uniunea Europeană ar trebui să identifice natura și magnitudinea abuzurilor, uh, inclusiv din partea indivizilor de pe listă Cred că tocmai aici trebuie dezbătut mai îndeaproape. Pentru a vă da un exemplu simplu, dacă Consiliul ar spune că orice ucidere de mai mult de 100 de persoane într-o țară terță ar duce la o încălcare a drepturilor omului, ar putea să se creeze consecințe. Uh, uh, și anume să spunem uh, țări, acestei țări că poți ucide până la 100 de oameni fără a fi pus pe lista neagră pentru încălcarea drepturilor omului. Deci Cred că sunt chestiuni care uh, trebuie să fie o uh, dezbătute. Este nevoie de consecvențe, dar consecvența trebuie să fie mai degrabă în obiectivele urmărite de Consiliu, iar instrumentele folosite vor depinde de tipul de, și de natura regimului cu care avem de-a face. Obiectivele trebuie să fie consecvente și coerente, mijloacele pot să varieze în funcție de uh, Uh, circumstanțele pe, uh, fiecarei țări. Interesant, Mulțumim, foarte interesant ce ne-a spus Barbara Lovilar. Thank eh? Mulțumesc și mulțumesc și pentru prezentarea acestui studiu. Aș avea câteva întrebări specifice în ceea ce privește recomandările făcute. Spuneți că Uniunea Europeană ar trebui să îmbunătățească eficiența sistemului pentru cererile de eliminare de pe listă, precum și competența, de asemenea, competența ombudsmanului uh, ONU ar trebui să fie extinsă nu numai în ceea ce privește uh, sentințele împotriva Daesh și Al-Qaeda, ci și pentru a acoperi uh, regimuri de sancțiuni ce vizează o țară întreagă. Este ceva care este la începuturi sau este continuat? Apoi ați spus că Parlamentul European uh, trebuie să monitorizeze acțiunile Consiliului în acest domeniu, monitorizând noi evoluții și așa mai departe. Cine în Parlamentul European trebuie să facă asta? Pentru că noi putem face asta la nivel sporadic sau dacă cerem un studiu, dar mă întreb care este instituția care trebuie să facă o supraveghere Uh, în cadrul Parlamentului. Și apoi încă o întrebare. Ați spus că Uniunea Europeană trebuie să crească capacitatea analitică a SAE și a Comisiei. Responsabilitatea Comisiei pentru pregătirea um, sancțiunilor um, trebuie să ne asigurăm că se ține cont de uh, toate aspectele și apoi spuneți că după Brexit statul membru cu expertiza uh, cea mai mare în ceea ce privește uh, crearea de sancțiuni ne părăsește. Puteți să ne dați mai multe informații despre asta? Domnul Corao. Volevo Da, vreau să mulțumesc în primul rând pentru prezentare, dar am și câteva întrebări. Aș vrea să înțeleg dacă în momentul în care sunt impuse aceste sancțiuni individuale, se garantează și, mă rog, căi de atac. Există garanții procesuale? Și apoi, uh, în uh, uh, utilizarea acestor instrumente de-a lungul timpului, din studiu, se poate înțelege Există uh, anumite politici care au fost tratate la fel sau uh, diferit în funcție de contextul, de țara de proveniență? Pentru că cred că totuși așa au stat lucrurile. Poate pe viitor s-ar putea îmbunătăți acest tip de abordare. se simpatie o antipatie Adică, spune președintele, dacă sancțiunile pot fi condiționate de simpatii sau antipatii polit politice. Bun, acum uh, domnul Austrevicius, nu, domnul Buhna. Mulțumesc, mulțumesc și pentru această prezentare foarte interesantă. Aș vrea să uh, mă refer la faptul că anumite lucruri nu s-au menționat. Eu tocmai revin de la discuții în ceea ce privește Libia și, bun, se cunoaște situația, a reieșit că mai multe persoane din armata lui uh, Haftar sunt căutate de Tribunalul Penal Internațional. Și uh, Haftar uh, le protejează. Deci e insuficient să impui sancțiuni împotriva acestor persoane pentru că ele sunt protejate. Însă, Însă Haftar a fost primit și de uh, Națiunile Unite cu pompă. Uh, ce aș vrea să spun, sancțiunile individuale împotriva persoanelor care au comis încălcări ale drepturilor omului nu aștept la nimic atâta timp cât sunt protejate de persoane superioare care apoi sunt primite cu mare onoruri de către noi. Domnule Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest uh, studiu îndelung așteptat care ne oferă informații importante pentru îmbunătățirea liniilor noastre politice. Avem sancțiuni pentru că vrem să le respectăm, altfel ele nici nu funcționează. Ele trebuie să fie implementate până la bun sfârșit. Iar forul de implementare sunt statele membre. Ele sunt cele care trebuie să respecte sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Aș vrea să vă întreb. Ați încercat să evaluați liniile politice ale statelor membre pentru a vedea în ce măsură și cu câtă eficiență și eficacitate statele membre respectă linia politică a pozițiilor comune adoptate la Bruxelles? Pentru că există exemple din partea unor uh, state membre uh, care au primit vizita unor persoane împotriva cărora s-au impus sancțiuni. Și asta s-a întâmplat chiar recent. Dacă se întâmplă asta, dacă un stat membru sau mai multe state membre încalcă lista sau condițiile de sancțiuni. Ce trebuie făcut? Nici nu vorbesc uh, numai de, despre voință politică și poate că nu dumneavoastră trebuie să vă adresez această întrebare, dar capacitatea administrativă de a aborda această problemă și de a pune lucrurile pe agenda europeană. Am să vă dau cuvântul pentru răspuns, dacă puteți, în decursul la 4 minute. Vă mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să răspund în ordine. În primul rând, în ceea ce privește extinderea autorității și competențelor ombudsmanului. Deja există o serie de țări, majoritatea dintre ele state UE, care promovează această idee la nivelul ONU se numește uh, grupul țărilor pe aceeași lungime de undă, Group of Like-Minded Countries. Eforturile uh, sunt în curs. Recomandarea mea aici ar fi să se ofere mai mult uh, sprijin pentru această inițiativă. Cine trebuie să facă o revizuirea practicilor de impunere a sancțiunilor pe, din partea Uniunii Europene. Eu cred că această comisie ar fi potrivită, însă orice altă comisie din Parlamentul European ar fi un for adecvat. În orice caz, Casa Comunelor, dar și Casa Lorzilor în Regatul Unit au urmărit îndeaproape ce făcea Uniunea Europeană în acest domeniu și probabil vor înceta să facă asta după ce vor uh, părăsi Uniunea Europeană. Deci pentru mine este foarte clar că Parlamentul European trebuie să preia acest rol. În ceea ce privește îmbunătățirea capacităților, știți că situația actuală în instituții este că există două unități diferite care lucrează la sancțiuni, unități cu funcții diferite, ele cooperează strâns, însă personalul este de multe ori personal delegat și în general nu au foarte mult personal, ținând cont de faptul că sancțiunile au devenit unul dintre instrumentele principale pentru politica externă în Uniunea Europeană, ar merita să se crească capacitățile acestor unități, mai ales în, în uh, sectorul analitic. În ceea ce privește posibilitatea politizării listelor, este destul de evident acest lucru. E, ar fi destul de dificil, poate că ar fi cea mai mare provocare a unei liste Magnitsky să se găsească tocmai acest echilibru între a respecta niște criterii clare, um, deci a se elimina arbitrarul um, um, și arbitrarul climatului politic și uh, menținerea unei flexibilități pentru punerea pe lista neagră a unor uh, persoane când nu se pot uh, respecta pur și simplu niște criterii prestabilite. Dar pentru mine întotdeauna există riscul politizării și tocmai de aceea poate unele state membre nu sprijină uh, adoptarea listei Magnitsky. În ceea ce privește Libia și Tribunalul Penal Internațional, nu pot decât să vă dau dreptate este într-adevăr o problemă. Cred însă că această chestiune nu ține de natura instrumentului, ci are de a face mai degrabă de, cu managementul politic al situației din Libia. Este corect că o punere sub acuzare din partea TPI, din partea Curții Penale Internaționale, Uh, este același lucru cu o sancțiune, chiar dacă sunt uh, instrumente separate formal. În ceea ce privește ultima întrebare, cea privind disciplina statelor membre în uh, implementarea sancțiunilor asupra cărora au căzut de acord, Cred că ar trebui să analizez uh, circumstanțele din jurul acestor evenimente, dar în general implementarea sancțiunilor este destul de satisfăcătoare. Asta este de cele mai multe ori pentru că se adoptă în unanimitate. Dacă cineva are o problemă fundamentală cu punerea cuiva pe lista neagră, această persoană nu va fi pusă pe lista neagră. În același timp, așa este, anumite țări uh, au un angajament mai puternic uh, pentru implementarea acestor sancțiuni față de altele. Însă, dacă analizăm legislația privind sancțiunile, deja există uh, excepții prevăzute. În anumite cazuri este posibil ca statele membre să permită accesul pe uh, teritoriul lor uh, unor persoane care sunt pe lista neagră, atâta timp cât uh, participă la reuniuni care au ca obiectiv creșterea cooperării sau um, crearea păcii. Se face apel la o procedură Uh, bazată pe lipsa obiectiilor. Deci, uh, un stat membru informează celelalte state membre că va permite accesul unei persoane de pe lista neagră și atâta timp cât nu protestează nimeni, uh, derogarea este acordată. Chiar dacă conformitatea este bună în general, există unele posibilități de derogări fără a se încălca uh, textul regulamentului. Deci ar trebui văzut cine este persoana pe lista neagră și în conformitate cu ce legislație i s-a interzis accesul pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnă Portela. în Mulțumim pentru răspunsuri, pentru prezentare. Oricum, colegii au la dispoziție acest studiu și vor putea, consultându-l, să aibă inițiativele lor, dacă vor dori. Mulțumim, încheiem aici acest punct de pe ordinea de zi. Possiamo iniziare questa... Da, haideți să începem. Eh, este vorba de un schimb de opinii privitor la situația drepturilor omului în China, mai ales în regiunea autonomă uigură din Xinjiang. Așa. E un schimb de opinii cu doamna Sophie Richardson, care este directoare pentru secțiunea China a Human Rights Watch Apoi eh, avem aici pe domnul Dolcun Isa, care este președinte al Congresului Mondial al Uigurilor și pe domnul Ulrich Delius, director al eh, Asociației pentru Popoarele Amenințate. Dar eh, începem reuniunea noastră cu un video mesaj special din partea copreședințelor Comisiei Tom Lantuș pentru Drepturile Omului din Congresul Statelor Unite, James P. McGovern și Randy Holgren. Îmi place faptul că Mă bucură faptul că vedem că este un interes constant al Congresului SUA pentru a menține problema drepturilor omului în China pe ordinea de zi. Deci dacă suntem gata cu mesajul video, aș spune să îi dăm ascultare. Tom Lantos, Human Rights Commission of the United States Congress. Bună ziua, sunt Randy Haltgren, copreședinte al uh, Comisiei Tom Lantos pentru drepturile omului. Uh, noi încercăm să monitorizăm respectarea drepturilor omului așa cum sunt prevăzute în Declarația pentru Drepturile Omului și în alte documente. Doresc să vă felicit pentru organizarea acestei întâlniri în legătură cu drepturile omului din China. Așa cum uh, și domnii Richardson și uh, domnul Iza um, în activitatea lor de câteva decenii uh, demonstrat, uh, situația uh, religioasă și culturală a populației uigure din China s-a deteriorat, există încălcări ale drepturilor lor, există în clipa de față uh, o interdicție a repatrierii uigurilor din străinătate care ar dori să se întoarcă în China. Iar cetățenii sunt încurajați să comită delațiuni în legătură cu activitatea vecinilor lor uiguri există amenințări de toate tipurile, există strămutări în masă în China și există un software care este folosit de către autoritățile din China abuziv. Un alt curent pe care l-am constatat există încercarea de a pune pumnul în gură celor care încearcă să apere drepturile omului și respectarea drepturilor populației uigure în 2017 peste 30 uh, de jurnaliști uh, care au relatat despre această situație au fost arestați. De asemenea, uh, jurnaliști care trăiesc în China și lucrează pentru Radio Free Asia au avut de suferit și uh, cei care încearcă să uh, relateze onest despre ceea ce se întâmplă în această regiune au de suferit. Um, noi, în comisia noastră, suntem foarte îngrijorați de uh, represiunile autorităților chineze împotriva populației uigure pentru că um, există hotărâri uh, judecătorești uh, care um, s-au pronunțat pentru o detenție prelungită um, a celor care au încercat să apere această populație. Sper că acest schimb de vederi să aducă o îmbunătățire a acestei situații. Aștept cu interes uh, rezultatele. Domnul uh, James Gavin mulțumește președintelui Comisiei Antonio Panzeri pentru uh, activitatea din acest subcomitet pentru drepturile omului și decizia de a analiza situația populației uigure. Uh, Human Rights Watch și uh, Dalken Iza uh, privind uh, si activitatea Congresului Mondial Uigur analizează și urmăresc cu atenție tot ceea ce se poate face în ajutorul populației uigure, pentru că suntem îngrijorați de înrăutățirea uh, populației, uh, situației populației uigure, uh, suntem îngrijorați de atitudinea autorităților chineze împotriva libertății de exercitare a drepturilor religioase și culturale ale populației uigure. Dar asta nu va duce la o mai mare securitate securitate uh, a conviețuirii uh, în China. Noi toți trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră să determinăm uh, China să renunțe la aceste proceduri iar uh, Comisia Tom Lantos pentru Drepturile Omului încurajează membrii Congresului American să uh, protejeze drepturile celor care sunt reprimați, pentru că ei nu au făcut nimic altceva decât să încerce să beneficieze de drepturile uh, care le revin. Noi sperăm ca cei care se află în detenție să fie puși în libertate. Ilham Toti și uh, uh, Gamira, uh, Gulmira Imin au în clipa de față de suferit pentru că s-au angajat pentru uh, garantarea libertății de expresie. În 2014 lor i s-au uh, confiscat, lui Ilham Toti s-au confiscat uh, documentele, calculatorul, cărțile a fost acuzat de separatism. Soția și copiii nu au putut să îi, uh, îl viziteze în închisoare. Gulmira uh, Imin uh, a lucrat în domeniul unui website cultural în limba uigură. În 5 iulie 2009 a participat la o demonstrație în regiunea Guangdong. Câteva zile mai târziu a fost arestată și uh, a fost condamnată la închisoare pe viață uh, fiind acuzată că a participat la uh, demonstrații ilegale. Gulmira și Ilam nu au făcut decât să creadă în libertatea de expresie. Sper că vă veți ralia demersurilor noastre pentru ca cei doi să fie puși în libertate. Vă mulțumesc pentru această invitație și sperăm să putem uh, conlucra pentru respectarea drepturilor omului și în comunitatea uigură care trăiește în China. Vă mulțumesc! Bine direi che è un contributo importante Da, e o contribuție importantă, cea pe care tocmai am auzit-o. Acum, uh, spune președintele, rămânem uh, tot în Statele Unite, deși, de fapt, vorbim despre Tokyo, deși doamna Sophie Richardson este din Statele Unite, e directoarea secțiunii China a organizației Human Rights Watch, care se află în videoconferință alături de noi de la Tokyo, să vedem dacă e gata legătura. I'd just like to first confirm that you can hear me. Vreau să știu mai întâi dacă mă puteți auzi. Larry, thank you very much. Human Rights Watch. Da, mulțumesc, domnule președinte. Human Rights Watch mulțumește Parlamentul European pentru ocazia de a avea un schimb de opinii și Parlamentul a adoptat multe rezoluții și intervenții asupra acestui uh, subiect foarte important. De la începutul 2018 și până acum autoritățile chineze au continuat uh, uh, atacul împotriva drepturilor omului și ostilitatea crește și înspre exterior. În ianuarie autoritățile au, uh, l-au arestat pe Gui Minhai, cetățean suedez. În aprilie au început să-l blocheze pe Dolcunisa, cetățean german, de a participa la o conferință ONU și au intimidat pe alții în Europa. În martie, China a propus o rezoluție la Consiliul ONU pentru a submina uh, normele internaționale în vigoare. În aceeași lună, Beijingul a ajutat să se blocheze uh, un uh, briefing al Consiliului de Securitate în Siria și în aprilie și mai au încercat uh, să, se, să blocheze uh, dezvăluirea asupra drepturilor omului în uh, uh încălcării drepturilor omului Rohingya. Și uh, China acum are inițiativa One Belt, One Road și uh, guvernul uh, chinez încalcă drepturile omului. Uh, președintele Xi Jinping a spus clar că liberalizarea economică a Chinei nu va însemna că ei vor respecta legislația și standardele internaționale de drepturile omului. E imperativ ca UE să vadă comportamentul Chinei ca una, o amenințare la adresa drepturilor omului și la adresa apărătorilor drepturilor omului. Guvernul chinez este ostil la adresa drepturilor omului, e clar, a adoptat recent unele lege în acest sens împotriva ONG-urilor și vrea să era pur și simplu eradicarea societății civile independente, independente care nu mai are acces la finanțare. Uh, prin legislația contrateroristă și de securitate națională, autoritățile au puteri totale de a încheta și a aresta orice persoană, dar și nu, nu numai în China, ci și în străinătate. Au și o legislație de cibersecuritate, devine un stat care supraveghează totul și uh, obligă companiile străine să fie complice. Uh, Eh, intențiile Beijingului sunt clare și în ce privește tratamentul apărătorilor drepturilor omului. Există cazul Wang Huanzhang, apărător drepturilor omului, care a, arest, a fost arestat și a dispărut de mai mult de 1000 de zile, sau Pan Chen Lama a dispărut în 1995. Cei care promovează drepturile omului sau respectul minorităților etnice, cum ar fi Gao Jinsheng sau Ilham Tohti, eh, probabil că își vor petrece restul vieții în închisoare. Ne îngrijorează cazul poetului Xia, care încă din mai a cerut ajutor și vedem ce crud se comportă Beijingul în cazul său. Mulți din Serviciul de Acțiune Externă recunosc gravitatea și consecințele crizei umanitare din China instrumentele UE și angajamentul liderilor săi uh, sunt slabe și dacă UE e serioasă mm, pentru aducerea schimbărilor pozitive în China și protejarea propriilor interese, trebuie să utilizeze mai multe pârghii, pentru că China e un partener strategic pentru UE și cel de-al doilea partener comercial al său, mai ales că se apropie dialogul strategic din iunie și summitul din iulie. Parlamentul ar trebui să Eh, ceară domnului eh, președinte Tusk domnule președinte Juncker și doamnei înalt reprezentant Mogherini și tuturor celor com- celorlalți comisari să eh, ceară președintelui și să elibereze pe Gui Mihaliu, Sha și Wang Guangshang înainte acestor întâlniri la nivel înalt. E un uh, moment uh, critic și e o pârghie pe care poate să o utilizeze Uniunea Europeană. Apoi UE ar trebui să invoce strategia chineză din iunie 2016 de a suspenda uh, toate dialogurile cu China, mai ales dialogul pentru drepturile omului, pentru ca să se înregistreze progrese pozitive. Apoi UE ar putea identifica încălcări specifice ale drepturilor omului eh, pe care trebuie să le rezolve guvernul chinez ca fiind priorități strategice pentru UE și statele membre și să existe mecanisme de responsabilizare pentru companiile din UE eh, care să aibă politici eh, Uh, ca să se asigure că nu contribuie la încălcarea drepturilor omului în China. Apoi, UE ar trebui să uh, dea curs concluziilor Consiliului de Afaceri Externe privitoare la drepturile omului în China. Ultimele au fost adoptate în începutul anilor 2000. Începește Xinjiang, uh, e îngrijorătoare situația în Xinjiang. Un ultim document al Human Rights Watch vorbește despre supravegherea regiunii, impusă asupra uigurilor și altor minorități musulmane, puncte uh, de verificare de identitate a poliției, colectarea de biodate, camere de securitate în moschei, um, un, înființarea unor centre de educare politică în care oamenii sunt deținuți și uh, făcut subiectul îndoctrinării politice. Chiar ieri am publicat un nou raport în legătură cu Uh, un program al autorităților din Xinjiang, familiile împreună, în care guvernul și uh, cadrele partidului pur și simplu se mută în casele uigurilor <laughs> pentru a-i supraveghea. Human Rights Watch uh, cere Parlamentului și Uniunii Europene să se gândească la aceste ultime evoluții în contextul uh, general al abuzurilor împotriva unei, unei minorități etnice. Liderii europeni și nu numai Uh, și uigurii din Europa și nu numai își doresc ca Uniunea Europeană și statele membre să acționeze pentru a stopa abuzurile Beijingului uh, în China și nu numai. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc pentru cuvântare și acum uh, dau cuvântul președintelui Congresului Mondial al Uigurilor, domnul Dolcun Isa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor doamnelor și domnilor membri membrii ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru ați organizat acest uh, important schimb de vedere legat de situația uigurilor. Eu mă numesc Dolcun Isa, sunt președintele Congresului Mondial Uigar și eu încerc să apăr drepturile uigurilor în ultimii 30 de ani. Situația populației uigure, din păcate, nu s-a îmbunătățit. Ne-am confruntat tot timpul cu discriminare, negarea drepturilor fundamentale Um, sub administrație chineză, dar în ultimii cinci ani am fost martorii unor atacuri um, uh, îndreptate împotriva identității noastre etnice. Situația drepturilor omului s-a deteriorat dramatic în ultimii cinci ani. Libertatea religioasă um, este reprimată, există noi legi restrictive care impun controlul de stat Uh, față de orice practică religioasă pașnică. Uh, există uh, în clipa de față o reprimare împotriva textelor religioase, a Coranului, a moscheilor nume islamice nu mai uh, pot fi folosite, sunt considerate ilegale. Libertatea de expresie și de asociere uh, nu mai este posibilă demonstrațiile pașnice din trecut au fost năbușite cu uh, brutalitate, au existat masacre împotriva participanților, dispariții. Știm că pe 5 iulie 2009 și pe 28 iulie 2015 în Iarchent au existat uh, asemenea uh, represalii. Deci uh, există și o um, interdicție a practicării um, libertății culturale. Există um, din acest punct de vedere o supraveghere fără precedent a activității culturale din regiunea Tibetului. Uh, peste 90 uh, uh, de mii de polițiști au fost trimiși în această regiune pentru a supraveghea viața populației uigure. Deci anul trecut spuneam că 90.000 de locuri de muncă din estul Turkistanului au fost create pentru polițiști și uh, Uh, există um, um, în clipa de față um, tipuri de scanare folosită pentru scanare facială, există un software de identificare, o colectare de date referitoare la persoane pentru a urmări pe cei care potențial ar putea fi implicați în activități infracționale. Partidul Comunist Chinez încearcă să garanteze, uh, în ghilimele, stabilitatea, dar de fapt exercită un control total asupra vieții populației uigure. În aprilie anul trecut, uigurii din diasporă nu au mai putut să își păstreze legătura cu cei care trăiesc în estul Turkistanului. Există um, iarăși activități de reprimare în centrele de detenție practicate de către forțele poliționești. Există practic uh, lagăre de concentrare în care trăiesc Uh, peste un milion de uiguri. Cu două săptămâni în urmă, pe 27 aprilie, mii de uiguri au participat la o demonstrație în Bruxelles în care au solicitat ca Uniunea Europeană să întreprindă mai mult pentru um, a identifica soarta a peste 600 de persoane care uh, au dispărut, inclusiv mame și uh, copii. Există și copii care în ultimii ani nu au aflat nimic despre soarta uh, mamelor lor, a fraților și surorilor. Există uh, um, persoane uh, în aceste tabere de lagăre de concentrare care nu pot fi contactate de către rudele din străinătate. Uh, Radio uh, Free Asia și jurnaliști care trăiesc în China și lucrează pentru acest post au avut de suferit. Recent um, un uh, deținut în vârstă de 82 de ani a decedat într-o asemenea, uh, într-un asemenea lagăr de concentrare. Există și uh, uh, alte cazuri de uh, oameni de știință, profesori care uh, au uh, fost aruncați în acest lagăre de concentrare și care suferă în urma represaliilor autorităților chineze. Chiar și familia mea care uh, este o familie de activiști uiguri, a avut de suferit. Uh, cei doi uh, frați ai mei se află într-un asemenea lagăr de concentrare. Eu nu am avut posibilitatea să-l contactez pe tatăl meu care are 90 de ani, pe mama mea care are 80 de ani. Nu știu dacă sunt în viață sau au decedat zilele acestea uh, urmează să fie sărbătorită ziua mamei. Din păcate, mulți uiguri nu au posibilitatea să își sărbătorească mama. Există uh, restricții față de libertatea de expresie în uh, instituțiile internaționale și în statele membre ale Uniunii Europene Um, trebuie să um, existe um, o atitudine de protest față de soarta celor un milion de uiguri care sunt în clipa de față în uh, lagăre de concentrare și spuneam pe 27 aprilie a existat și la Bruxelles uh, uh, acțiune de protest. Trebuie să Ehm, ne gândim că autoritățile chineze au trimis spioni la această acțiune de protest, au făcut fotografii cu demonstranții pentru ca familiile lor care trăiesc încă în China să aibă de suferit. Sigur că această demonstrație a putut să aibă loc, dar China încercat să se implice pentru a o împiedica. În iulie 2017 eu am fost invitat uh, să vorbesc în Senatul italian despre situația drepturilor omului în rândul populației uigur, dar am fost uh, reținut. Chiar dacă după aceea am fost pus în libertate, nu mi s-a permis accesul în Senatul uh, italian pentru a ține prezentarea pe care am redactat-o. Deci, există, și din acest punct de vedere, intervenții ale autorităților chinezești chiar în state membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ne gândim și din acest punct de vedere la uh, situația existentă. Invitat să particip la un forum în New York, am, am primit un mesaj cu trei zile înainte de discurs, fiind anunțat că nu voi avea acces. Până la urmă am fost însoțit de către ambasadorul Națiunilor Unite la acest forum pentru a putea în cele din urmă să particip. Aceeași problemă am întâmpinat-o și anul trecut, uh, pentru că când am fost uh, expulzat din sala în care se desfășura un forum al Consiliului de Securitate. Personalul de securitate um, m-a îndepărtat din sală. Nu mi s-a dat niciun fel de explicație în legătură cu um, acest caz. Asta demonstrează, de fapt, care este efectul negativ pe care China îl exercită în clipa de față chiar în interiorul organizațiilor Națiunilor Unite. China um, impune unor companii internaționale să nu menționeze situația uigurilor din Tibet. De, deci, de pildă, Apple și Uh, uh, uh, au acționat în urma unor asemenea interdicții, um, au trebuit să își ceară scuze pentru că în niște spoturi publicitare au folosit imaginea lui Dalai Lama. Um, situații asemănătoare au uh, întâmpinat companiile americane aeronautice în uh, Taiwan, Hong Kong și Macao. China își uh, folosește pârghile economice pentru a-și impune până la urmă punctele de vedere populația uigură um, care este împiedicată să-și exercite drepturile fundamentale, libertățile fundamentale, dar este nevoie de o mai mare susținere din partea comunității internaționale pentru a putea supraviețui. Dacă vor fi puși în libertate cei un milion de uiguri care se află în lagărele de concentrare, mm, mm, Asta ar putea să fie rezultatul unei intervenții din partea Uniunii Europene în relația cu China. Dacă comunitatea internațională nu are curajul sau empatia să-și ridice vocea împotriva violării în masă a drepturilor populației uigure, înseamnă că încalcă uh, și ele drepturile omului, dreptul la libertate, la democrație. Noi uh, uh, trebuie să auzim o voce puternică din partea Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor noastre. Mulțumesc. Adesso darei în fine la parola al signor Ulrich Delius. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Ulrich Delius din partea Asociației pentru Popoarele Amenințate. Vă rog. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor, organizația noastră uh, în repetate rânduri uh, a publicat documente despre încălcările minorităților religioase și etnice în China, uh, abuzuri masive, încălcările tuturor drepturilor omului în cazul uigurilor, kazahilor, mongolilor și tibetanilor în regiunile lor autonome, deși aceste drepturi erau garantate de convenții internaționale, de Constituția Chinei și alte legi din această țară de când uh, este la putere președintele Xi Jinping, deci din anul 2013, um, s-a înrătățit uh, grav situația de omului în China. E o, chiar o criză de omului și cantitativ și calitativ sunt uh, anumite naționalități, anumite etnii uh, de la frontierele cu țările din Asia Centrală și de Sud trec printr-o criză a drepturilor omului. Nu mai vorbim de cazuri individuale de încălcări de, a drepturilor omului, ci despre persecuții masive și generale împotriva minorităților etnice sau religioase. Kazahii sau uigurii din regiunea autonomă Xinjiang nu sunt persecutați de către autorități pentru cazuri individual, în cazuri individuale de încălcare drepturilor omului, ci doar din pricina originei lor etnice. Deși oficial se vorbește despre armonie etnică, uigurii sau kazahii sunt percepuți și tratați ca uh, susținători potențiale terorismului. Chiar uh, cadre superioare din Partidul Comunist uh, sau uh, reprezentanți uh, de vârf ai administrației locale au fost uh, arestați din cauza originilor lor etnice, au fost întemnițați și uh, Uh, se află la închisoare condamnați uh, pe mulți ani de zile. Uh, nu mai există pur și simplu loc nici să respire pentru minoritățile acestor. Acestea sunt persecutate zi de zi la toate nivelurile. Sunt aproape în fiecare lună apar noi legi și decrete pentru a limita libertatea de opinie, mișcare și religie pentru kazahii și uigurii musulmani. În nicio altă regiune sau provincie a Chinei, autoritățile nu încearcă să impună control total atât de masiv. Shenzhen este un laborator al industriei high-tech din China pentru a dezvolta noi instrumente pentru a preîntâmpina protestele publice prin utilizarea inteligenței artificiale. Tinerii kazah sau uiguri în ziua de astăzi nu, -și mai pot, nu mai pot face schimburi de opinii prin uh, media socială sau pe internet. Eh, webmasterii eh, de altă etnie sunt adesea arestați și eh, sunt condamnați la închisoare. WhatsApp, WeChat, internet sau telefonia sunt blocate sau interzise pentru orice, ca a nu exista niciun fel de schimb liber de opinie. E un dezastru și duce la mai multe tensiuni și violențe interetnice. Uh, suntem extrem de alarmați uh, din pricina abuzurilor uh, uh, centrelor de reeducare și centrelor de detenție secrete în Xinjiang pentru reeducarea uigurilor sau kazahilor. Sunt mii de kazahi sau uiguri care au fost întemnițați fără niciun fel de procedură legală, fără a putea lua legătura cu familiile, fără nicio perspectivă clară în ce privește eliberarea lor sute de uiguri și kazah, studenți care studiau în străinătate, au fost forțați de către autorități să se întoarcă în China mm, pentru că li s-a promis un viitor uh, fericit, dar la sosirea lor în Xinjiang au fost întemnițați în centre de reeducare și pur și simplu au dispărut. O întreagă generație de uiguri sau kazah cu studii superioare, studenți, se pare că sunt supuși reeducării forțate în conformitate cu linia Partidului Comunist sau chiar eliminați de autoritățile chineze. E un mesaj extrem de negativ la adresa tuturor tinerilor uiguri sau kazah care își doresc înțelegere interetnică cu populația dominantă Han și uh, avem și contextul mai larg al legislației și Constituției chineze. În loc uh, să reducă influența uh, clericilor musulmani conservatori în rândul tinerilor, autoritățile chineze nu fac decât să incite la frustrare și radicalizare religioasă. Uh, Eh, ambele naționalități se tem că li se va distruge modul de viață tradițional. Eh, trec printr-un proces de asimilare forțată în educație și societate, deși există reglementări diferite în statutul oficial de autonomie. Eh, asimilarea forțată a fost o problemă și pentru mongolii în regiunea autonomă internă, Mongolia, pentru o perioadă îndelungată este un uh, centru de resurse pentru China și regiunea asta joacă un rol major în uh, producția de cărbune, gaze naturale, uh, alte minerale rare. Păstorii mongoli au fost relocați forțat pentru a oferi acces liber la aceste resurse statului chinez și pentru a se asigura că statul ține total sub control pe etnia mongolă industria extractivă provocă ă, distrugeri masive și ă, drepturile asupra terenurilor ă, nu sunt recunoscute. Păstorii sau intelectualii mongoli care au protestat au fost arestați și au fost băgați la închisoare în timp îndelungat intelectualul mongol Hada a petrecut iată 19 ani în închisoare și încă este în arest la domiciliu pentru că a publicat uh, cărți în legătură cu identitatea și istoria mongolă. Unii păstori care uh, au, protestat au fost arestați în 2017 și încă sunt în închisoare fără a fi fost acuzați oficial. Autoritățile chineze izolează regiunea Xinjiang, Mongolia Interioară și Tibetul, uh, împiedică studiile autorităților contactele cu uh, străinii, uh, nu este permis accesul jurnaliștilor, ONG-urilor, uh, expresiilor drepturilor omului ai ONU și se încearcă blocarea mărturiilor în legătură cu încălcările masive ale drepturilor omului și persecutarea minorităților etnice Eh, și la nivelul ONU, autoritățile chineze încearcă să blocheze discuțiile credibile și rapoartele în legătură cu aceste încălcări a drepturilor omului eh, pentru Kazah, Uigur, mongoli și tibetani. Reprezentanții etniilor persecutate nu pot avea acces la conferințele ONU sau sunt întrerupți de reprezentanții ai guvernului chinez la ONU sau chiar intimidați prin arestarea rudelor lor. Eh, Uigurii, kazahii, mongolii, tibetanii persecutați au nevoie de mai multă susținere ce ajutor. Uh, facem apel la Parlamentul European și Serviciul de Acțiune Externă uh, să mm, facă ceva în legătură cu aceste politici ale statului chinez și Uniunea Europeană trebuie să insiste ca jurnaliștii și experții drepturilor omului să aibă intrare liberă în Xinjiang, Mongolia internă și Tibet. UE trebuie să facă apel la guvernul chinez ca imediat să stopeze această reeducare forțată a minorităților etnice și să elibereze prizonierii politici, deținuții politici. nu trebuie să facă apel la China ca să-și respecte propria legislație și să nu mai persecute minoritățile etnice sau religioase. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinte. Dacă doresc colegii acum să, iau cu, să iau cuvântul, vă rog, dar pe scurt. Barbara. Ah, c'è, la Dactilson, non avevo visto. Nu, doamna Dactilson, nu, v-am, nu vă văzusem. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a cerut să citesc o declarație în numele colegului nostru, domnul Tăcheș, care nu poate fi prezent din cauza faptului că zborul său a fost anulat. Domnul Tăcheș este unul dintre inițiatorii discuției de astăzi și acestui schimb de opinii. Aceasta este declarația sa. Sunt recunoscător față de subcomisia noastră pentru că pun, a pus pe ordinea de zi chestiunea drepturilor omului în China și cu accent pe, pe regiunea Xinjiang. Astăzi um, continuăm eforturile noastre de anul trecut. Mă bucur că este prezentă doamna Um, Sophie Richardson uh, că și uh, doresc să-i salut de asemenea pe uh, Dolcun Isa și pe Ulrich Telius. Doresc să mulțumesc și comis, Comisiei pentru Drepturile Omului Tom Lantos. Um, cred că se va stabili un, un precedent pentru cooperarea viitoare. Suntem preocupați de deteriorarea situației drepturilor omului în China. Uh, recunoaștem creșterea um, influenței um, uh, Chinei și încurajăm uh, continuarea acestui proces, dar în mod pașnic și sub nicio formă um, cu dezavantaje sau cu consecințe negative în domeniul drepturilor omului. China are chiar în Constituție ancorate drepturile omului, însă în practică brutalitatea a crescut. Guvernul are face eforturi sistematice de a îi uh, reduce la tăcere pe uiguri. Ei își pierd deja dreptul de a uh, vorbi limba maternă și de a-și spune liber uh, rugăciunile. Venind dintr-o fostă țară comunistă, mă tem că Um, anularea identității uigurilor este în curs. Um, li se sacrifică um, cultura atât de bogată uh, pe altarul unui sistem totalitar. Campania de colectare de șantioane ADN pentru, din partea tuturor uh, reședinților între 12 și 65 de ani este o nouă uh, încărca, încercare de a crește presiunea asupra unei populații care trăiește sub supraveghere în masă. Mii au fost trimiși în centre de reeducare. Trebuie să continuăm să-i sprijinim pe cei persecutați în propriile lor case și să-i ajutăm atunci când uh, găsesc un refugiu în țările noastre. Facem apel la eliberarea tuturor uh, celor deținuți. Să fie acesta uh, mesajul reuniunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Barbara. Barbara Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în uh, germană. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, tuturor celor care au ținut uh, prezentări. Au fost foarte interesante. Mulțumesc. Mă bucur să vă văd, domnule Delius. Tocmai mi-am dat seama că Ați vorbit uh, cu toții despre centrele de reeducare din uh, Xinjiang. Puteți să um, ne dați mai multe informații despre asta? Cam câți oameni credeți că sunt uh, deținuți? Dacă se ajunge într-un astfel de centru, pentru că ești, să spun, prins sau suspectat um, de faptul că ți-ai exercitat religia, o întrebare și către doamna Richardson. Avem, am auzit multe exemple de uh, cum sunt tratați uh, deținuții în regiunea Xinjiang. N-au acces la medicamente, nu au uh, dreptul să primească vizitatori, uneori sunt izolați. Poate fi considerat că același lucru se întâmplă și în celelalte regiuni din China? Este nevoie să, să se facă ceva aici? presupun că avem și pe cineva de la SAE. M-ar interesa uh, cum văd ei situația, cât de um, uh, cum evaluează ei, cum, îi, cum le merge uh, diferitelor, diferiților deținuți. Apoi, există mari, uh, ați spus că există mari concerne care sunt complice, participă direct sau indirect la încălcarea drepturilor omului din China. Aveți exemple care se referă la aceste centre de reeducare? Și un ultim uh, element, pentru că s-a uh, abordat acest uh, subiect și de către reprezentantul um, Congresului American, profesorul Ilham Tuti, Parlamentul European a dorit să facă referire la situația sa și, bineînțeles, s-a solicitat eliberarea sa necondiționată, însă este complicat. Am încercat uh, anul trecut să-l punem pe lista scurtă pentru premiul Zaharov. Uh, nu pot decât să vă spun că, um, de parte europeană, încercăm să uh, punem pe agenda cazul său. Domnul Can, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru toate prezentările. O întrebare pe scurt. Reprezentanții Statelor Unite vorbeau despre uh, eliminarea a o mie de moschei și uh, despre persecutarea uh, comunității uigure. Aceste moschei, cine le deținea? erau deținute de stat și dacă au fost demolate sau pur și simplu închise, ce s-a întâmplat, uh, ce s-a întâmplat cu locurile respective. Domnul Țeler. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută am fost în Kazahstan uh, în delegație, iar uh, kazahii au o relație strânsă cu uigurii, atât din punct de vedere lingvistic, cât și tradițional, cultural. Am văzut cum înalți reprezentanți și din regiunea uh, kazahă ne-au vorbit despre îngrijorările lor, uh, despre ce se întâmplă în Xinjiang și despre acțiunile autorităților chineze împotriva uigurilor. Au spus însă în același timp, nu știu ca să mă exprim uh, uh, sincer, că nu prea au curaj să se exprime oficial uh, pentru că există o enormă presiune economică și politică exercitată de către China asupra Kazahstanului. Însă, ar fi foarte mulțumiți dacă comunitatea internațională, Uniunea Europeană, OCD, Consiliul Europei ar uh, aborda acest uh, subiect și ar încerca să pună presiune asupra Chinei astfel încât uh, situația populației uigure să poată fi îmbunătățită. Acesta a fost doar un comentariu din partea mea. Mulțumim foarte mult! Am să dau cuvântul răsp- pentru răspunsuri. Nu pot să vă acord mai mult de două minute fiecăruia pentru că nu mai avem timp. Începem cu doamna Richardson. Vă rog. Thank you. I will try to answer, uh, Mrs. Mulțumesc. Am să încerc să răspund. În ceea ce privește rolul corporațiilor, nu am documentat neapărat că ar exista corporații în, implicate în, centrul de, în centrele de reeducare, ci am văzut că există uh, o companie americană care a vândut uh, instalațiile de analiza ADN-ului autorităților. Ne-am întors la această companie uh, și am întrebat ce fel de mecanisme de verificare uh, folosesc pentru a se asigura că nu se folosește tehnologia lor pentru a uh, supraveghea întreaga populație. Și nu au, nu au putut să ne dea răspunsuri uh, supli, um, satisfăcătoare. Pe scurt, în ceea ce privește condițiile în centrele de detenție este mult mai greu pentru cei din Xinjiang uh, față de alții din China să aibă acces la medicamente și la vizitatori, de exemplu. Apoi, un alt criteriu este, pe lângă uh, exercitarea religiei uh, și uh, exprimarea opinilor politice, un alt criteriu este dacă au călătorit în străinătate sau dacă membrii ai familiilor lor au călătorit în străinătate. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Well, for the, uh, Domnule Isa. Political eradication camp, actually it is just Nazi-style concentration. Practic, ceea ce fac chinezii este un fel de lagăr de concentrare de stil nazist Nu știm ce se întâmplă în aceste centre de reeducare. Putem obține foarte puține informații. Toate uh, mijloacele de comunicare sunt uh, întrerupte. Deci China uh, spunea la început la început, când s-a început cu aceste centre de reeducare, oamenii erau aduși dimineața și puteau pleca acasă după masă, dar între timp au devenit închisori. Am uh, văzut și că au existat decese în aceste, uh, în aceste centre. S-au cunoscut uh, cazuri uh, ce au fost uh, raportate de uh, mass media. Estimăm că e vorba de aproximativ un milion de persoane, dar este complicat de confirmat. Uh, unii martori au reușit să uh, scape și unii spun un milion, alții două milioane. Însă au fost unii uh, au, fost uh, persoane care au vizitat zona în uh, Turkmenistanul de Est și au spus că practic nu se mai văd bărbați pe stradă, numai femei și copii. În ceea ce privește moscheile, a fost uh, numit în regiunea Xinjiang uh, um, o persoană care a, se ocupă, care a fost prezentă în Tibet Um, reprezentant autorităților chineze în Tibet. Între 3 și 5 mii de moschei au fost distruse în ultimul an. Aceste moschei erau goale pentru că oamenii nu îndrăznesc să meargă la moschee. Um, uneori în anumite moschei se putea intra numai cu buletinul. Uh, Și uh, anul trecut, de exemplu, în timpul uh, Ramadanului s-a interzis postitul în școli, în uh, locul, uh, la locul de muncă. Autoritățile chineze au uh, pus la dispoziție apă și uh, mâncare și oamenii erau forțați să bea și să mănânce și cine nu bea și mânca uh, era considerat că ține post pentru Ramadan și era sancționat. Mulțumesc. Aș dori să mă întorc la întrebarea doamnei Lochbiller privind centrele de reeducare. Este un fenomen nou pe care îl putem vedea de anul trecut. În calitate de germane nu aș folosi același uh, termen, nu aș vorbi despre lagăre de concentrare, însă este vorba de uh, centre de detenție ilegale. Nu există niciun fel de claritate în ceea ce privește statutul celor din aceste uh, tabere nu îi putem, uh, nu putem vedea asta ca o tabă, ca, o, ca un, un lagăr de muncă forțată. Au fost prezentate lucruri, au fost prezentate precum uh, centre de formare uh, de companii, din partea unor companii, cu toate că persoanele nu pot să părăsească aceste centre, uneori rămân acolo timp de luni, mai, chiar mai mult de un an. Sunt persoane care lipsesc de anul trecut. Iar noi și membrii familiilor lor nu știm când ar putea fi eliberați. Este un fenomen uh, specific regiunii autonome Xinjiang și pentru a reveni la uh, domnul Țelăr și comentariile sale, în aceste centre de reeducare nu sunt numai uiguri, ci și cazahi. E un nou fenomen, nu vorbește nimeni despre asta, din păcate numai câteva persoane din mass media au scris despre asta, însă din 2016-2017 am văzut că Um, de exemplu, studenții din străinătate, uiguri și kazah sunt uh, um, chemați înapoi uh, și o parte dintre ei sunt uh, deținuți în aceste centre de reeducare. Înțeleg că guvernul Kazahstanului este îngrijorat de situația din Xinjiang, însă nu vor să vorbească foarte mult de situația kazahilor minoritatea kazahă, aproximativ 500.000 de persoane în Xinjiang, este într-o situație foarte complicată astăzi. E cam la fel cu situația cu cea uigurilor, însă persecuția a început numai în urmă cu câteva luni. Uh, și este un nou tip de persecuție uh, pe linii etnice și religioase. Și ați avut dreptate în descrierea dumneavoastră. Guvernul kazah este într-o situație foarte dificilă, nu prea are curajul să critique acest uh, vecin mare și puternic, însă dacă vorbiți cu, uh, cu oameni în Kazakhstan, toată lumea este îngrijorată pentru că astăzi ce se face este să se impune o izolare completă a kazahilor în regiunea autonomă Xinjiang nu au dreptul să aibă contacte cu cei din Kazahstan și situația este complicată pentru că simt că uh, le este distrusă societatea. Mulțumesc! Și la final, doamna Abigail Vasalier, responsabilă pentru relațiile bilaterale cu China și ne poate prezenta poziția Comisiei. Vă rog. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc și pentru cele trei prezentări. În numele Serviciului de acțiune externă, noi împărtășim îngrijorările formulate în legătură cu situația minorităților religioase și etnice din regiunea Xinjiang. M-aș uh, referi la întrebarea doamnei Lochbiller în legătură cu situația deținuților politici. Uniunea Europeană um, în uh, dialogul cu autoritățile chineze de fiecare dată a invocat această situație, ceea ce s-a întâmplat în iulie 2017 cu uh, reținerile. Noi am solicitat o listă Uh, am uh, oferit o listă cu nume de persoane care se află în detenție și am solicitat punerea lor în libertate imediată. Uh, și în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții autorităților de stat și din Ministerul de Externe din China și Sophie Infeld a făcut aceste solicitări și în iunie 2018 va avea loc o nouă întâlnire în care aceste solicitări se vor afla pe ordinea de zi a întâlnirilor. și la ultima sesiune a Consiliului Consiliului de Securitate destinat drepturilor omului. Uh, a fost uh, invocată situația uh, unui număr mare de persoane care se află în detenție în China și problemele legate de exercitarea libertății de expresie și a drepturilor omului a fost de asemenea invocată. A, a terminat. Președintele, mulțumesc că ați încheiat. Da, am încercat să fiu succintă. Bine, mulțumesc, spune președintele, mulțumesc tuturor pentru că au participat la acest schimb de opinii. Cred că a fost uh, un schimb de opinii foarte important, pentru că noi considerăm că e util să contribuim uh, cu observațiile noastre sub Comisia pentru Drepturile Omului, uh, să contribuim la această uh, temă și să facem apel la o uh, asumare mai puternică a răspunderii Uniunii Europene față de China pentru ca drepturile omului să fie respectate. Cu adevărat, asta este, uh, asta este sarcina noastră și de asta suntem aici. Mulțumim tuturor celor care au participat. Iar acum uh, urmează o reuniune cu ușile închise. Vor veni, va veni și un reprezentant uh, special al ONU pentru chestiunea regiunii Sahara de Vest. Mulțumesc!